raportul domnului Gjib și anume limitarea anumitor emisii de poluanți în atmosferă. De aceea dau cuvântul mai întâi raportorului timp de 4 minute. Domnule Gjib, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Directiva pe care urmează să o votăm mâine stabilește valori maxime admisibile pentru microparticule de praf și oxid de azot. De asemenea, uh, stabilește un sistem de monitorizare a emisiilor de carbon uh, la anumite facilități uh, de până la 15 MW. Așadar, directiva face parte din pachetul pentru protecția aerului. De asemenea, are implicații asupra Uh, directivei uh, cu privire la uh, ecodesign și directiva de, emisia, de emisii industriale care vizează uh, întreprinderi cu capacități de peste 50 de megawatts. Cu respectarea uh, întreprinderilor existente și a planului de investiții pentru aceste întreprinderi um, sunt avute în vedere și întreprinderile cu o capacitate mai mică de 5 MW. Adică sunt avute în vedere în domeniul de aplicare și um, acele centrale care deservesc școli, spitale și așa mai departe directiva vine și să uh, ajusteze uh, diferiții parametri la uh, noile standarde care includ de pildă și cogenerarea pe bază de biomasă. Încălzirea clădirilor rezidențiale, conform noilor standarde, permite reducerea cheltuielilor pentru încălzire și permite în același timp și uh, controlul mai bun al um, parametrilor de încălzire pentru consumatorul final. În același timp, uh, uh, este promovată uh, și um, încălzirea individuală versus încălzirea centrală, care încă este predominantă, în, mai ales în partea de est a Europei încălzirea centrală, de la distanță. Este important să uh, fie avute în vedere uh, condițiile de mediu, dar și uh, nevoile economice fără ca operatorii sau utilizatorii finali să sufere poveri suplimentare. În 23 iunie, instituțiile europene au ajuns la un consens. Uh, acest acord uh, politic a fost acceptat și în Coreper, doar cu un singur vot împotrivă. Uh, în Comisia pentru Mediu, votul a fost unul pozitiv, cu o majoritate importantă în cursul lunii iulie. Negocierile cu Consiliul au fost dificile, recunosc pentru că am avut, uh, a trebuit să discutăm toate prevederile uh, inițiale ale directivei. Uh, pentru că această directivă face parte dintr-un pachet, fiecare modificare impunea o recitire, o reanalizare a întregului pachet. Deci vreau să mulțumesc mai întâi întregii echipe de negociere din partea Parlamentului European, vreau să mulțumesc și raportorilor din umbră, Aș dori să mulțumesc uh, de asemenea uh, reprezentanților Comisiei Europene și uh, reprezentanților președinției Consiliului din Letonia. Pentru că doar așa a fost posibil până, atunci, până la urmă rezultatul final. Mulțumesc. Da. Mulțumesc raportorului, spune doamna președinte, și acum dau cuvântul domnului comisar Phil Hogan. Aveți cuvântul. Doamnă președinte, onorați membri ai Parlamentului, sunt bucuros să particip la această dezbatere Uh, în uh, numele colegului meu, comisarul Vele, care nu a putut să vină aici. Uh, obiectivul este reducerea emisiilor de la instalațiile medii de ardere Uh, pentru a putea uh, realiza pachetul uh, privind aerul adoptat în 2013. În felul acesta sunt reduse riscurile care amenință sănătatea umană. Este vorba de un program care a fost adoptat în timpul președinției irlandeze în 2013 poluarea aerului rămâne prima cauză a decesului în Uniunea Europeană. Uh, instalațiile medii de ardere uh, sunt uh, într-un vid legislativ, de aceea trebuie să adoptăm legislație pentru a compensa acest lucru. În numele colegului meu, comisarul Vele, îl felicit pe raportor, pe domnul Jib și pe colegii săi din Comisia Envi pentru modul în care au lucrat la această propunere. Uh, grație uh, echipei de negociatori a Parlamentului s-a menținut uh, integritatea acestei directive propuse, s-a arătat că e nevoie de flexibilitate pentru punerea în aplicare. Flexibilitatea se referă la termoficare și la folosirea biomasei trebuie să asigurăm o calitate a aerului și sinergii. De asemenea, Parlamentul a arătat că și alte probleme sunt importante, cum ar fi uh, eficiența energetică și emisiile de monoxid de carbon dați-mi voie să spun că directiva uh, privind instalațiile de medii de ardere este un exemplu de bună legiferare a fost uh, proiectată pentru a fi la îndemâna uh, IMM-urilor și uh, oferă niște posibilități pe termen mediu acestora. Aș vrea să subliniez că dincolo de eficiența din punct de vedere al uh, mediului, se promovează tehnologii avansate, încurajează <coughs> inovarea și ajută industriile să participe uh, pe piața globală cu tehnologii uh, care sunt tot mai puțin poluante. Va trebui să valorificăm acest lucru. Vă mulțumesc. Vă mulțumim foarte mult, domnule comisar. Acum în numele Comisiei ITRE ar trebui să vorbească domnul Frederic Federley, care însă, din păcate, nu este în sală. Și atunci dau cuvântul domnului Lavia în numele PPE timp de două minute. Aveți cuvântul. Grazie, președinte, Hogan. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar Haugen, în primul rând, aș vrea să îi mulțumesc uh, raportorului și tuturor colegilor care au uh, lucrat din răsputeri pentru a ajunge la un acord uh, care ne va permite să avem o legislație pentru un sector care până acum nu a fost reglementat. De aceea îi mulțumesc domnului comisar și uh, președinției pentru cooperarea de care au dat dovadă pe tot parcursul acestei proceduri. Aceasta este o propunere a instalațiile uh, medii de ardere uh, și uh, scopul este de a contribui la reducerea semnificativă a poluării, stabilind uh, limite pentru instalațiile existente și cele noi. Această legislație va asigura uh, respectarea obligațiilor statelor membre de reducere a emisiilor. Obiectivul acestui exercițiu este de a proteja calitatea aerului și sănătatea cetățenilor noștri care se confruntă cu o creștere a poluării. Textul este rezultatul unui compromis, iar acordul, iar textul a modificat parțial uh, propunerea Comisiei. Sperăm că uh, vom ajunge la o îmbunătățire a calității aerului fără să punem o presiune prea mare asupra companiilor. Există de asemenea obligația statelor membre de a impune valori limită mai stricte acolo, uh, în, în, uh, acolo unde se impune acest lucru. Și asta ne va ajuta să verificăm progresele în materie de economii energetice până în 2020. Acest demers uh, se înscrie în pregătirile pentru COP21 de la Paris și Uniunea Europeană ar trebui să fie un actor principal în combaterea schimbărilor climatice. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și acum pentru Alianța Progresivă a Socialiștilor și Democrațiilor, domnul Paluci, două minute. Presidente, Finalmente, dopo tante parole... Mulțumesc, domnule președinte. Am auzit atât de multe cuvinte, dar nu au fost transpuse în fapte. Și <coughs> mai bine de 142.000 de instalații de ardere uh, nu erau uh, reglementate. Vorbim uh, de instalații de răcire, de încălzire, vorbim de uh, Uh, pulberi uh, și de dioxid de uh, sulf. Nu trebuie să uităm principala cauză a decesului în Europa, una dintre cauzele principale este aceasta Sigur, nu este suficient, uh, însă este un pas în direcția cea bună. Este un acord care ne protejează sănătatea și sănătatea planetei noastre, fără să submineze și fără să facă rău companiilor europene. Sunt uh, uh opțiuni uh, clare uh, aici, alegeri uh, clare. Uh, E vorba și de monoxidul de carbon care ar trebui să fie uh, cuprins. Uh, statele membre trebuie să evalueze necesitatea de a lua măsuri stricte pentru aceste uh, domenii dincolo de pragurile stabilite și uh, trebuie să solicite perioade mai lungi de uh, implementare. Uh, Uh, sau uh, producerea căldurii din biomasă. Uh, SCD-ul va susține aceste dispoziții. Mulțumesc. Mulțumesc și acum pentru grupul ECR are cuvântul doamna Vișnevska, tot de, pentru două minute. Mulțumesc frumos, doamna președinte, doamnelor și domnilor, dragi colegi. Ne bucurăm că a, avem în sfârșit această formă finală a directivei cu privire la limitarea emisiilor de anumiți poluanți în atmosferă într-o manieră care răspundă temerilor și rezervelor pe care le-am avut până acum. De ce? Pentru că include și centralele termice din partea noastră a Europei. În Polonia, centralele termice de încălzire, inclusiv la blocuri, funcționează pe cărbuni. Aceste instalații au fost modernizate în Polonia conform legislației poloneze. De aceea, impunerea unor uh, obligații suplimentare de modernizare ar însemna implicit și o creștere a costurilor de uh, încălzire. De asemenea, asta ar însemna închiderea mai multor uh, centrale și trecerea pe sisteme individuale de uh, uh încălzire care ar genera, în schimb, uh, mai multe emisii de poluanți în atmosferă. Și atunci acest instrument de reglementare ar fi contraproductiv în contextul politicii generale de reducere a emisiilor. Reducerea uh, unor uh, noxe și polanți până în 2030 uh, reprezintă așadar o soluție mult mai rațională. Și mă bucur de aceea că amenamentul meu a fost acceptat în versiunea finală, definitivă a documentului, adică că măsurătorile trebuie făcute în condiții stabile, în condiții standard, pentru a nu, fi, uh, nu apare distorsionare compania Volkswagen, care a trișat în ce privește emisiile, uh, arată cât de important este pentru noi să avem, pe de o parte, formulate obligații realiste, fezabile, realizabile, pe de altă parte, cât de important este să și controlăm în ce măsură aceste obligații au fost respectate. Mulțumesc. Președinta, mulțumesc și eu și acum pentru grupul ALDE are cuvântul domnul Ian Hoitema tot pentru două minute. Mulțumesc voorzitter eh, allereerst zou ik graag de schaduwrapporteur van eh, de alde. raportorul din umbră de la alde și ceilalți eh, raportori din umbră de la celelalte grupuri merită toate mulțumirile noastre pentru că au au depus eforturi foarte mari în uh, finalizarea acestui uh, raport. Astfel, închidem uh, practic ciclul în ceea ce privește instalațiile de ardere. Scopul este reducerea emisiilor care au un impact semnificativ asupra calității aerului și sănătății. O bună cooperare între Consiliu și Parlament a dus la acest pachet pe care îl avem în fața noastră ar trebui să fie fezabil și să ofere garanțiile necesare în Uniunea Europeană. Intenția noastră a fost să coborâm cât mai mult limita, pentru că nu exista o reglementare clară în acest sens. A fost uh, posibil acest lucru ca și colegiuitori, trebuie să ne gândim și la ce se poate realiza în practică. Trebuie să promovăm biomasa și trebuie luate măsurile corespunzătoare în acest sens. Am uh, reușit astfel să evităm uh, o legislație duală, pentru că legislația privind emisiile industriale nu mai este aplicabilă. Există și alte chestiuni. În situații de urgență, uh, acestea pot fi folosite, dar nu pot opera în situații normale. Noi am încercat să reducem birocrația, și să garantăm o bună punere în aplicare a legislației. În plus, statele membre trebuie să învețe unele de la celelalte, pentru că unele sunt mai avansate, pe când altele ar trebui să uh, le urmeze exemplul. De asemenea, trebuie să încurajăm inovația și să îmbunătățim calitatea aerului. Mulțumesc! Acum, pentru uh, grupul GUE, are cuvântul doamna Torres Martinez, timp de un minut și jumătate. Doamnă președinte, vă mulțumesc. Mă bucur că s-a găsit până la urmă un consens în ce privește această propunere legislativă. Este important ca aceleași reguli să fie valabile peste tot în Europa și aici mă refer inclusiv la Azore, la Canare și la toate teritoriile europene. Pentru că distanța uh, de continent uh, nu înseamnă uh, că uh, în aceste regiuni extreme nu trebuie să ne preocupe calitatea aerului. Trebuie să prevenim toate riscurile de sănătate legate de poluare. Am observat ce s-a întâmplat cu compania Repsol în insulele Canare. Normele trebuie respectate, pentru ca noxele poluanții să nu ajungă în aer. Pentru că vedem acum și în contextul scandalului uh, Volkswagen, prime momente de suspiciune au fost formulate încă din 2009, dar nu s-a întâmplat nimic. Și principala cauză a modificărilor climatice o reprezintă tocmai arderea uh, resurselor uh, și combustibilor fosili. Dar pe lângă faptul că le ardem, trebuie să vedem și cum le putem uh, folosi mai eficient. Peste doar câteva săptămâni va fi organizată la uh, Marea Conferință de la Paris și acolo situația va fi și mai dificilă. Mulțumesc, domnul Bas Eichhout, timp de un minut și jumătate pentru grupul verzilor. Mulțumesc foarte mult în numele raportorului din umbră care n-a putut uh, să vină în această seară, Michel Rivazi. Vreau să îi uh, mulțumesc raportorului pentru treaba bună făcută și uh, este un dosar apreciat și important. Am discutat foarte mult despre emisii astăzi. Uh, am vorbit despre mașini după amiază, acum uh, despre instalațiile de ardere. Să să fim corecți. Uh, este foarte greu să ajungem la legislație. De câte ori discutăm despre calitatea aerului, lumea spune ce este mai important sunt politicile care vizează sursa. Și de îndată ce facem acest lucru, Uh, la politica respectivă se cere foarte mult să se prelungească termenele, sunt tot felul de uh, verigi, de exceptări și așa mai departe. Și este păcat că uh, reprezentanții în Consiliului nu sunt aici pentru că Consiliul a condus această a dat un exemplu creând astfel uh, de uh, verigi lipsă. Deci, uh, cred că în felul acesta vom aborda 20% din emisiile sub prag. Dar de fiecare dată când discutăm aceste politici, să fim siguri că, de fapt, mergem la sursă, pentru că, minteri, nu vom atinge niciodată normele pe care ni le-am propus în legătură cu calitatea aerului. Trebuie să tratăm toate sursele în mod uh, egal și am fi dorit ca și Consiliul să fi cooperat mai mult. Mulțumesc, domnule Aicaut. Uh, există un uh, cartonaș albastru din partea domnului Esrici. Îl acceptați? 30 de secunde. Uh, sigur, mă bucur că acceptați un cartonaș albastru la um, momentul ăsta de noapte. Vorbiți despre uh, surse. Sursa este industria. Fără industrie nu există uh, finanțe și finanțarea aspirațiilor noastre care vizează un aer curat. Trebuie să ne asigurăm că, indiferent de măsurile pe care le luăm, industria noastră nu trebuie să fie afectată astfel încât să fie o sursă de bunăstare, dar și de poluare. Asta e. Da, e o întrebare ușoară. Dacă ați fi ascultat bine ce am făcut aici, am spus că am fost foarte prietenoși cu industria. Și încă un lucru, în momentul de față plătim miliarde uh, pentru sănătate din cauza poluării. Cred că uh, sunteți de acord cu principiul poluatorul plătește. Ceea ce încercăm să facem aici este să ne asigurăm că cei care poluează plătesc și nu uh, societatea uh, în largul ei plătește. Este o, poliție care, o politică, mă iertați, care chiar și dumneavoastră o puteți accepta și saluta. Și acum, timp de un minut, domnul Pedicini pentru grupul EFDD allora è vero che con questa proposta Mulțumesc foarte mult. Este adevărat că această propunere acoperă o lacună legislativă în ceea ce privește instalațiile de ardere medii. Era vorba despre poluanți toxici, precum dioxine și mercur. Uh, Practic, această directivă le-a lăsat în suspans, iar amendamentele mm, introduse de Parlament chiar subminau propunerea Comisiei lăsând deoparte acele instalații care sunt alimentate cu biomasă și care pot uh, polua fără nicio limită. Adevărata competitivitate a companiilor ține de capacitatea lor de a inova în mod ecologic, folosind astfel uh, surse curate de energie. Sigur că e mai bine să avem asta decât nimic. Mulțumesc foarte mult. minute. Și acum pentru neînscriși, domnul Balț, o timp de un minut. Mulțumesc, doamnă președinte la negocierile cu uh, Comisia din iulie am uh, spus și revin cu mândrie că Uniunea Europeană a, s-a, s-a angajat în repetate rânduri pe, uh, pentru principiul reducerii emisiilor poluante și că dorește să fie un exemplu pentru țările din alte regiuni. Acum, cu exemplul ăsta Eh, al scandalului Volkswagen, cred că mândria noastră se mai eh, temperează. În același timp, eh, faptul că acum intră în vigoare o nouă directivă pe această temă este un lucru binevenit, mai ales că studiul de impact arată că această directivă ar putea să prelungească viața cetățenilor europeni cu până la 8 luni. Uh, este important că uh, aceste, uh, această formă finală include și amenamentele pe care eu le-am solicitat și pe care acum le susțin alături de textul integral. Mulțumesc. Doamna Shreya Piri, care cuvântul timp de două minute. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, domnule comisar, mulțumesc raportorului pentru că a lucrat foarte aprig la acest dosar tehnic. Este o chestiune legată și de politică aici chestiunea emisiilor produse de, produse de instalații de medii de ardere, instalații de gaz care se pot regăsi în zonele rurale, în zonele uh, agricole. Aceste instalații sunt importante pentru noi. Sigur, am făcut uh, o serie de progrese în ceea ce privește calitatea aerului, dar nu uh, am atins limitele pe care ni le-am impus. Deci uh, trebuie să avem o calitate mai bună a aerului, o sănătate mai solidă a cetățenilor noștri. Trebuie să Uh, încercăm să găsim soluții practice. De aceea este important ca și Comisia, într-o perioadă de timp rezonabilă, să hotărască dacă valorile limite trebuie să fie schimbate având în vedere noile tehnologii. De asemenea, trebuie să studiem noile tehnologii. Nu putem să acceptăm întotdeauna limite mai crescute uh, dacă în viitor există progrese în ceea ce privește tehnologiile de purificare a aerului uh, și de asemenea trebuie să avem în vedere și costurile. Tehnologia avansează rapid, dar trebuie să ne gândim uh, la uh, um, repercusiunile în economie, chestiunile de ocupare Sigur că uh, dacă uh, unele fabrici uh, se închid, lumea intră în șomaj. Deci trebuie să fim ambițioși din punct de vedere al mediului, dar nici nu trebuie să fim fundamentaliști. Cred că mai multe grupuri din Comisia Envi au fost pentru o serie de excepții, mai ales faptul că calitatea aerului este încă adecvată. Mulțumesc! Acum are cuvântul domnul Gil Parnio, timp de un minut. Mulțumesc. La câteva săptămâni înainte de COP21 de la Paris, limitarea emisiilor de gaze cu efect de seră și protejarea calității aerului sunt în centrul atenției noastre tot ceea ce putem să facem noi pentru a combate schimbările climatice și pentru a îmbunătăți calitatea aerului pe care respirăm trebuie să fie făcut în Europa. 348.000 uh, de decese pe an se datorează calității proaste a aerului, potrivit unui studiu. Constatarea este clară sănătatea noastră este pusă în pericol uh, din cauza unui aer uh, murdar în Europa. Și mă bucur că prin acest raport am reușit să stabilim uh, limite pentru poluanți foarte toxici, precum NOx. În plus, uh, am adăugat și um, calculul emisiilor de dioxid de carbon, care va încuraja Comisia să meargă cât mai repede posibil. Pentru COP21 mă bucur că acest raport uh, va fi um, un exemplu de urmat pentru a combate calitatea proastă a aerului. Mulțumesc. The floor is to Julie. Da, acum cuvântul doamnei Julie Gerling, un minut. Thank you, Madam President. Mă mulțumesc, doamnă președinte. În numele delegației mele aș vrea să salut acest acord politic. Știu că negocierile au fost dificile și știu că acest acord reprezintă un compromis echilibrat între diferitele puncte de vedere. Vreau să folosesc acest prilej pentru a Eh, felicita în mod explicit eh, raportorul pentru îndemânarea cu care a condus aceste negocieri. Este foarte important să ajungem la un acord și să punem în aplicare acest acord cât se poate de repede. Calitatea slabă a aerului eh, este una din marile probleme de sănătate publică în Europa. Este foarte ușor să cer perfecțiune, dar uneori perfecțiunea este uh, inamicul uh, lucrului bun. Și de aceea este important ca uh, această directivă să prevadă niște norme care să permită noi, investiții, noi tehnologii. De aceea salut această directivă. Mulțumesc, spune președinta, și acum Nils Torvalds, timp de un minut. Uh, we have been discussing air Am discutat calitatea aerului aproape întreaga zi, diferite aspecte uh, ale problemei. Și Uh, sunt preocupări și îngrijorări și asta nu neîntemeiate. Înainte de a, ple- de a veni la Strasburg, am uh, văzut o notiță în uh, Finlanda. Aerul cel mai pur care poate fi respirat este în Finlanda, în Laponia. Sigur, sunt, trăiesc acolo, însă, din păcate, mai puțin de două persoane în medie pe kilometru pătrat. Sigur, trebuie să ajungem la un compromis echilibrat, astfel încât toate statele membre să facă eforturi pentru a combate uh, poluarea aerului. Însă nu putem găsi uh, soluții uh, care să convină tuturor și din nou Laponia este un exemplu bun. Probabil că știți că avem ierni aspre în Laponia L-ați văzut pe Moș Crăciun uh, care vine uh, cu Sania. Atât pentru astăzi și noapte bună. We're not at Christmas yet, I would say. <laughs> Mulțumesc frumos, dar încă n-a sosit Crăciunul. Și acum dau cuvântul doamnei Caterina Conecina timp de un minut. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Parlamentul European și parlamentele naționale discută despre emisii și despre limitarea emisiilor de foarte mult timp. Și am reușit uh, în foarte multe privințe. Mă bucur foarte mult că am acordat acum uh, atenție și instalațiilor sub 50 de MW. Cred că este important uh, de asemenea că am stabilit limite, însă în ceea ce privește oxidul de sulf, limita, cu limita a mers mult prea departe. Închiderea unor instalații uh, foarte mici poate conduce la utilizarea cărbunelui și implicit emisiile vor crește. Dar sprijin această propunere. Cred de asemenea că trebuie să discutăm și despre instalațiile locale. În regiunea mea, acestea sunt cele care generează emisii foarte mari. Nu mă refer doar la cele din Cehia, ci și la cele din zona de graniță cu Polonia. Așadar, trebuie să reducem emisiile în toate țările, mari și mici. Și trebuie să fim uh, corecți în această privință. Mulțumesc. Julia Reed. Mulțumesc și acum doamna Julia Reed, tot un minut. Madam President. Doamna președinte, partidul meu crede în importanța îmbunătățirii calității aerului în Europa. Însă ne opunem propunerea Comisiei de a crea o nouă legislație europeană în acest domeniu. Am, ne-am opus și directivelor privind ecodesignul, respectiv uh, altor directive care sunt atinse de acest uh, pachet. Ne-am opus uh, Eh, și înregistrări la nivel european a tuturor centralelor noi. Pentru că noi, eu nu cred că acesta este un domeniu care ar trebui reglementat de niște birocrați care nu sunt aleși ai popoarelor noastre. Este o, eh, o reglementare mult prea prescriptivă și uh, nu, face, nu crește deloc uh, certitudinea juridică pentru investitori. Acest regulament uh, pune în pericol piața liberă și nicio reglementare suplimentare la nivel european nu va promova industrializarea Europei. Europa trebuie să fie competitivă și productivă, nimic altceva. Mulțumesc și acum dau cuvântul doamnei Mariana Petir timp de două minute. Stăgiu predsjednice, gospodine povjereniče, onečišćenje zraka znatno utice na okoliš. Domnule comisar, Poluarea aerului influențează mediul și sănătatea omului. Potrivit uh, programului Un aer sănătos, uh, decesele premature generate de calitatea aerului uh, în 2010 se ridică la 400 de mii. Costurile externe variază între 330 și 400 de miliarde de euro. Sunt uh, multe ore de muncă, zile de muncă, costuri foarte mari uh, de îngrijiri medicale și un miliard de euro uh, daune aduse clădirilor. Potrivit statisticilor, vedem că uh, calitatea aerului în Europa s-a îmbunătățit uh, din 2003 și până în prezent. Totuși, uh, problemele aerului poluat sunt încă acute în Europa de mai multe decenii, Croația a lucrat la legislația internă privind instațiile medii, instalațiile medii de ardere și uh, măsurăm calitatea aerului uh, periodic. Uh, din păcate, uh, poluarea uh, cu uh, sulf uh, uh, provine de la vecinii noștri din Bosnia, uh, de la rafinăriile de acolo. Noi uh, salutăm această nouă uh, directivă uh, ea este indispensabilă pentru a avea niște cerințe uh, minime pentru instalațiile medii de ardere. Uh, însă nu trebuie să sporim uh, povara administrativă. Mulțumesc! Mulțumesc. Urmează domnul Zorinio, timp de un minut. Doamnă, doamnă președinte, domnule comisar, acest raport este cu atât mai important cu cât ne apropiem de uh, summitul privind uh, clima și mai ales dacă ținem cont de criza recentă provocată de scandalul uh, referitor la emisiile automobililor. Noi trebuie să fim în fruntea eforturilor de reducere a emisiilor și, bineînțeles, și în ceea ce privește inovația în domeniul tehnologiilor verzi. Garantarea calității mediului nu este o problemă, ci este o oportunitate. Este o oportunitate să fim um, primii în aceste eforturi. Evident, uh, o Europa a energiei și o Uniune energetică sunt foarte importante. Trebuie să fim credibili uh, în ochii lumii întregi dar și în ochii cetățenilor europeni. Iar această directivă ne permite să simplificăm procedurile de înregistrare, de control și de punere în aplicare. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Urmează domnul Toșenovski timp de un minut. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. După cum arată măsurătorile uh, individuale în zone frontaliere, Eh, există un efect de poluare al, eh, a unui stat eh, dinspre alt stat și asta în multe cazuri. De aceea este nevoie de anumite derogări de la acest instrument juridic. Este, este foarte dificil să influențăm micile instalații de ardele și să le controlăm. Dacă vrem însă să obținem un rezultat uh, concret în limitarea emisiilor de poluanți, trebuie să ținem cont de toate aceste chestiuni. Nu doar să uh, impunem noi reglementări. Trebuie să existe și uh, instrumente de conștientizare, de să existe stimulente pentru industrie în a moderniza instalațiile de ardele. Mulțumesc, uh, domnul Linus Omargi, un minut. Monsieur le comisar. Mulțumesc, domnule comisar, mă felicit pentru această propunere, însă nu înțeleg un lucru și uh, anume excluderea regiunilor ultraperiferice din uh, Uh, sfera acestei uh, directive. Sigur, lobby-ul uh, energiei a trecut pe acolo, însă în calitate de regiune ultraperiferică refuz această uh, excludere uh, pentru că în felul acesta nu beneficiem de dispozițiile privind calitatea aerului și măsurile pozitive pentru sănătate. Aceste uh, Uh, măsuri nu sunt valabile decât pentru continent? Nu cred. Uh, cred că ar fi fost posibil să procedăm astfel, lăsând un timp și ținând cont de caracteristicile acestor uh, regiuni. Însă articolul 349 este deturnat pentru alte scopuri și acest lucru nu îl accept. Îi invit pe colegi să voteze amendamentele separate pe care le-am propus. Mulțumesc! Bill Etheridge. Și acum urmează domnul Bill Etheridge timp de un minut. Thank you. So here we are. Mulțumesc. Iată-ne unde ne aflăm. O nouă directivă pentru a combate poluarea aerului. Cu toții vrem uh, un aer mai curat. Eu vin dintr-o zonă care se numește Black County și asta nu din întâmplare. Uh, ci pentru că în timpul Revoluției Industriale aerul era pur și simplu negru și oamenii mureau din cauza poluării. De-a lungul anilor, aceasta nu a mai fost o problemă, pentru că, din păcate, deindustrializarea um, a rezolvat de la sine problema, plus că guvernul a luat măsuri pentru curățarea aerului. Nu cred că Regatul Unit trebuie să se supună mai multor reglementări. Cred că putem să ne descurcăm uh, singuri dar cred că oricine gestionează acest aspect trebuie să fie extrem de precaut, astfel încât să nu ia măsuri care să uh, pună în pericol uh, productivitatea industrială. Industria noastră nu mai poate să suporte astfel de pedepse autoaplicate. Vă mulțumesc! Urmează doamna Lukacevska, timp de două minute. Vă mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Fără îndoială, politicile de reducere a modificărilor climatice uh, sunt uh, puse puțin sub semnul uh, întrebării în contextul crizei recent instalate și pentru statele membre constatăm că uh, provocările sunt totuși uh, imense. Mai ales dacă ne gândim că uh, emisiile de poluanți în aer sunt responsabile pentru 400 de mii de decese premature. Și dacă ne gândim că cheltuielile provocate de emisiile Eh, prea mari, eh, sunt undeva între 300 și 900 de milioane. Deci, eh, în lumina conflictului de la Volkswagen, trebuie să ne gândim cum s-a putut ajunge atât de departe în Uniunea Europeană încât o mare întreprindere să devină, să, să fraudeze, să prefere să fraudeze legea. Mă bucur că uh, abordarea uh, rațională a fost uh, cea care a dominat în legătură cu dosarul despre care vorbim. Îl felicit pe raportorul Gjib pentru faptul că a ținut cont de opiniile și contribuțiile tuturor părților implicate. Este important ca organismele europene să ia măsuri ce să fie dublate și de bun simț și de raționalitate. Mă bucur că au fost reglementate din nou emisiile pentru dioxid de sulf, dioxid de carbon și praful fin mă bucur că, de asemenea, că noile reglementări nu vor adăuga și uh, o povar, poveri suplimentare pe umerii industriei, astfel încât uh, uh, nici costurile încălzirii nu vor crește pentru cetățeni. Mulțumesc. Acum urmează doamna Kadenbach, tot timp de un minut. Domnule comisar, doamnă președinte, mă bucur că Astăzi uh, purtăm o discuție uh, care este inteligibilă și poate fi urmărită de cetățenii noștri. Adică vorbim despre obiectivele noastre, despre ceva concret pe care ni-l dorim. Și noi ne dorim un aer curat în Europa. Ne dorim să nu mai moară 400 de mii de eh, persoane prematur de pe urma eh, bolilor căilor aeriene, de pe urma cancerelor eh, ale aparatului respirator. Da? și ne bucură că vorbim eh, în sfârșit despre modul prin care putem eh, preveni cheltuieli suplimentare în economia europeană de 330 până la 900 de milioane de euro. Nu vrem să șicanăm întreprinderile europene, vrem doar să spunem foarte clar care sunt obiectivele noastre și eu cred că compromisul la care s-a ajuns este un compromis acceptabil pentru toată lumea pentru că reprezintă eh, interesele legitime ale cetățenilor europeni, dar în același timp este și un compromis care poate fi acceptat de către reprezentanții industriei și economiei. Să-l acceptăm așadar și mâine la vot. Mulțumesc și urmează domnul Iațchevici timp de un minut. Mulțumesc, doamna președinte. Raportul domnului Gjib se referă la o problemă foarte importantă, lipsa legislației privind instalațiile medii de ardere, uh, ceea ce uh, creează un ajuns în legislația noastră. Trebuie să încercăm să limităm uh, emisiile de poluanți în aer, însă o suprareglementare a emisiilor ar Uh, pune în dificultate competitivitatea economiei europene și ar presupune uh, costuri suplimentare. Noi impunem legislație în uh, Uniunea Europeană, în vreme ce alți poluanți, Japonia, China sau SUA, Uh, pur și simplu se facă nu aud astfel de propuneri în țările lor. Asta face uh, mai uh, grea viața întreprinderilor europene pe piața internațională. Deci trebuie să fim foarte precauți când discutăm astfel de soluții. De asemenea, noile reglementări nu trebuie să impună costuri suplimentare și să rămână ineficiente. Doamna Boyle, un minut. Um, Mulțumesc. Deși nu sunt de acord cu o serie de excepții din acest raport, salut acest uh, act normativ uh, care va acoperi limitele de emisii pentru instalațiile de ardere medii pentru prima dată uh, în foarte mult timp. Această lacună legislativă este umplută în cele din urmă. Poluarea aerului este cauza a mii de decese pe an, 1300 de decese din uh, circumscripția mea sunt atribuite poluării aerului, iar costurile sunt de 3 miliarde de euro în fiecare an. Poluarea provoacă um, daune sănătății omului și bugetelor. Este o problemă serioasă și nu putem uh, să um, continuăm uh, să facem rabat de la calitatea aerului în ceea ce privește emisiile de NOx, este, uh, este important să facem mult mai multe pentru a le diminua. Timp de două minute, domnul Chaba Shogor. Despite the strong progress... in... În ciuda progresului în privi, cu privire la uh, combaterea poluanților în aer, cum ar fi, de exemplu, oxizii de azot, Totuși, uh, mai sunt multe de făcut conform raportelor Uniunii Europene și Organizației Mondiale a Sănătății. Agenții poluanți din aer uh, cauzează multe boli și daune uh, în economia noastră. Daunele în domeniul sănătății publice sunt de sute de milioane de euro anual. Tocmai de aceea mă bucur că prin acest instrument legislativ putem uh, închide Eh, lacuna eh, rămasă deschisă în pachetul cu privire la controlul aerului de cele două directive de ecodesign și eh, de eficiență industrială. Este de asemenea foarte important ca povara administrativă și financiară suplimentară să nu fie prea mare pe umerii companiilor. Tocmai de aceea consider că prevederea care vizează anumite norme în funcție de uh, mărimea uh, instalațiilor de ardere este una foarte binevenită. În același timp, uh, este important uh, să se păstreze sistemele de încălzire centrale, sistemele de transformare a biomasei. Mulțumesc frumos. Doamna Cumpula Natri, un minut. Doamna parantamisen președinte, vă mulțumesc Uh, calitatea aerului trebuie îmbunătățită rapid în Uniunea Europeană pentru că uh, de 10 ani încoace numărăm morțile premature care sunt de fapt, care pot fi de fapt prevenite. Inhalăm anual uh, poluanți periculoși. Eu cred că compromisul la care s-a ajuns este unul bun și cred că regulile comune întotdeauna sunt reguli bune calitatea aerului în anumite teritorii este mai slabă decât în altele. Îmi uh, pare rău că nu am putut introduce măsuri și mai radicale. Pe de altă parte, sunt mulțumită de compromisul care uh, permite uh, Uh, societăților uh, uh, unei perioade de tranziții mai îndelungi acolo unde sunt utilizate noi tehnologii și unde se folosește biomasă. Vreau să mulțumesc echipei de, de negociere că a ținut cont și de nevoia noastră de a avea instalații, capacități de rezervă. Mulțumesc. Mulțumesc și ultimul vorbitor înainte de CHTI este domnul Damian Zoffoli, timp de un minut. Vă rog. Presidente, voglio esprimere il mio Mulțumesc, domnul președinte. Permiteți-mi să îmi exprim susținerea pentru uh, această dispoziție legală. În felul acesta umplem uh, un gol, pentru că instalațiile medii de ardere de până la 50 de MW nu au fost uh, legiferate la nivel european până în prezent. Totuși, aceste instalații reprezintă 80% din instalațiile utilizate. Sunt folosite multe scopuri, uh, produc o treime din emisiile de dioxid de sulf, oxid de azot și pulberi poluante. Poluarea are un impact asupra sănătății și costul îngrijilor medicale. Uh, uh, grație acestui document și vreau să mulțumesc raportorului și raportorilor din umbre Paolucci și ministrul italian pe durata președinției italiene. Deci, grație uh, muncii tuturor celor care au fost implicați, am ajuns la rezultate bune astfel încât uh, noile uh, și instalații și cele existente uh, nu vor mai polua fără poveri prea mare asupra țărilor. Și acum, în cadrul procedurii Cash DI, da cuvântul domnului Dos Santos, timp de un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Această legislație vine la țanc. Uh, și ilustrează eforturile noastre de a ajunge la o sinergie între calitatea aerului, protecția mediului, sănătate și așa mai departe, permițându-ne de asemenea să limităm poluarea. Datorită acestei propuneri vom avea tehnologii de reducere a emisiilor a fost important uh, să stabilim și excepții pentru regiunile ultraperiferice. Recunoaștem impactul uh, insularității și al aspectelor tehnice și logistice atunci când vine vorba despre aprovizionarea cu energie a acestor regiuni. Eu reprezint regiunea Azore, iar uh, la noi bilanțul în ceea ce privește protecția mediului este unul bun tocmai datorită eforturilor pe care le-am făcut uh, pentru a proteja peisajul și patrimoniul natural. Și acum domnul Marias, tot timp de un minut. Mulțumesc, domnilor și domnilor colegi. Vreau să mă folosesc de acest prilej pentru a vă informa în legătură cu problema pe care am avut-o în Grecia în ultimele două ierni. De ce? Din cauza smogului, în special de la Atena și de la Salonic. Acest smog uh, se datorează însă memorandumului care a fost semnat pentru că s-a Eh, prin același memorandum s-a crescut accizele la eh, încălzire. Și atunci cetățenii au recurs la eh, tehnologii și la combustibil din secolul trecut pentru a eluda taxele și accizele impuse. S-a creat astfel un risc suplimentar pentru sănătatea publică a populației elene. Acum guvernul elen trebuie să ia o decizie cu privire la reducerea la zero accizelor și taxelor pentru combustibile folosiți pentru încălzirea pe perioada iernii. Doar așa putem preveni un nou uh, smog de iarna și doar așa putem să alungăm troica. Mulțumesc uh, ultimul vorbitor acum. Sie haben das Wort. Aveți cuvântul. Ačiū pirmininkė pritariu šiam pranešimui kuris nustato griežtas oro. Mulțumesc, doamnă președinte. Susțin acest raport care limitează emisiile. Este foarte bine să există exceptări după 2030 pentru instalațiile pe eh, biomasă. În eh, Lituania, din motive geopolitice, Uh, facem uh, uh, tranziția la energii regenerabile și multe municipii încă folosesc instalații care nu corespund plafoanelor impuse de noua directivă. De aceea vreau să cer Comisiei să permită um, condițiile în care aceste instalații să se conformeze Um, aceste instalații uh, oferă locuri de muncă și uh, independență energetică. Comisar Hogan. Și acum am plăcere să dau încă o dată cuvântul domnului comisar Hogan. Mulțumesc, doamnă președintă, distinși eurodeputați. Mulți dintre dumneavoastră au vorbit uh, despre faptul că această directivă va îmbunătăți sănătatea cetățenilor, iar adoptarea directivei va fi un pas important înainte pentru politica noastră privind calitatea aerului și sperăm că va fi urmată și de altele. Mulți dintre dumneavoastră ați vorbit despre utilizarea tot mai extinsă a biomasei, iar uh, emisiile duc la degradarea calității aerului. Această reglementare va permite o utilizare sustenabilă a biomasei și uh, va sancționa acele instalații de biomasă care nu își reduc emisiile în mod corespunzător. Unii dintre dumneavoastră au cerut clarificări legate de modul în care această directivă uh, se va impune în ceea ce privește instalațiile medii de ardere. Iar uh, raportorul minimizează uh, impactul uh, pentru IMM-uri. Propunerea a fost concepută tocmai pentru a atinge acest obiectiv. Limitele de emisii asigură cel mai bun raport uh, cost-beneficii iar măsurile de atenuare sunt menite să sprijine IMM-urile. Este vorba despre excepții pentru acele instalații care operează un număr limitat de ore și reducerea plafonului pentru uh, instalațiile mici. Uh, domnul Omarji vorbea despre insula La Reunion și despre regiunile ultraperiferice. Acestea nu au fost ignorate. Din potrivă, propunerea uh, conține recomandări aplicabile acestor regiuni ultraperiferice. Însă statele membre trebuie să ia măsuri pentru a aborda situația calității aerului din aceste țări, ținând cont de circumstanțele specifice. Nu putem să avem aceleași criterii în aceste insule, așa cum avem uh, pe continent. Și cred că puteți uh, să acceptați acest punct de vedere legitim. Oricum, aș dori să le mulțumesc tuturor celor care au contribuit la această dezbatere și am să-i uh, transmit uh, comisarului uh, Vela toate mm, intervențiile dumneavoastră. Vă mulțumesc tuturor celor care ați fost implicați în elaborarea acestui act normativ care a întrunit un acord aproape universal. Mulțumesc și urmează ultimul vorbitor, raportorul Andrei Gips. Mulțumesc frumos, doamnă președinte. Vreau să mulțumesc domnului comisar Hogan pentru faptul că a arătat că um, ceea ce discutăm aici este un rezultat al întregii echipe de negocieri și care este un uh, rezultat uh, important ce va putea contribui la modificările climatice de care avem nevoie, anume la reducerea emisiilor de poluanți în aer, la reducerea bolilor datorate, bolilor respiratorii datorate acestor poluanți. Trebuie în același timp să ținem cont și de interesele uh, industriei, uh, interesele, interesele IMM-urilor în acest caz și interesele statelor membre. Uh, care au uh, eventuale dificultăți în legătură cu uh, instalațiile de ardere uh, de dimensiuni medii. Vreau să-i mulțumesc domnului La Via care ne-a însoțit pe durata negocierilor și care s-a asigurat că cele mai importante standarde au fost respectate că au f- s-a avut în vedere starea actuală a, a tehnologiilor, evoluția lor. Sigur că statele membre își pot, se pot folosi de prerogativele pe care le au acolo unde este nevoie să intervină pentru reducerea unor uh, uh, poluări mai importante. În ce privește derogările și excepțiile, uh, exceptările, ele sunt prezente în text. Noi am încercat să găsim soluții pentru acele regiuni unde uh, surse de energie pentru uh, Uh, încălzire sunt uh, neregenerabile. Iar, dar pe, acolo unde avem, de pildă, biomasă, avem și microparticule mai mari. Deci, pentru viitor, dacă se vor construi um, noi, noi instalații de ardere, uh, atunci vor trebui să existe și noi instalații de reducere a uh, emisiilor de microparticule. Și uh, întreprinderile respective vor fi, sau instalațiile respective vor fi evaluate și sub raportul ciclurilor de viață. Vreau să mulțumesc, doamnă președinte, tuturor acelora care au avut cuvinte de apreciere la adresa uh, mea și a celor care au negociat acest uh, uh rezultat final. Vă mulțumesc încă o dată pentru uh, susținerea pe care, uh, pe care am primit-o din partea noastră pe durata negocierilor. Mulțumesc, bună doamnă președinte, dezbaterea este